Săptămâna trecută am fost în Regatul Unit și am vorbit cu cetățenii spanioli de acolo. Sunt îngrijorați de acest uh, statut de stabilit, care nu înseamnă deloc că ești stabilit. E doar un număr pe care îl primești pe e-mail, care nu-ți conferă niciun fel de drepturi dacă domnul Johnson și domnul Farage merg înainte cu această șaradă a ieșirii fără acord. Trebuie să ne Uh, să empatizăm cu acești cetățeni, să ne punem în, uh, în papucii lor. Ei de zeci de ani trăiesc în Regatul Unit și nu au nicio certitudine că pot să-și continue viața acolo. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a-și proteja cetățenii. Regatul Unit nu o face. De aceea trebuie să susținem aceste propuneri, trebuie să evităm o ieșire fără acord care ar fi catastrofală pentru toți cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumim. Acum un minut, doamna Reintke. Haideți să fim sinceri, stimați colegi. Foarte multă lume obosită, puizată. Oamenii vor să meargă mai departe. Se gândesc că dacă nu acordăm extinderea, atunci uh, putem să ne ocupăm de alte lucruri și să scăpăm de toată uh, uh, treaba asta la care am asistat în ultima lună sau în ultimii ani. Dar, stimați colegi, haideți să nu facem niciun fel de greșeală. Dacă nu acordăm această extindere, dacă exista un Brexit fără acord, nimic din coșmarul acesta nu s-ar termina termina Uh, problema frontierei între uh, Irlanda și Irlanda de Nord nu ar fi rezolvată. Alte chestiuni care ne preocupă, la fel. La fel se întâmplă și cu problema cetățenilor britanici din uh, Uniunea Europeană și a europenilor din Regatul Unit. Estimați deci, colegi, nu e momentul să gândim în gust, ci e momentul să arătăm solidaritate, mai ales cu sutele de mii de cetățeni britanici care mășăluiesc pe străzi, care contează pe noi să acordăm această extindere pentru a oferi timp Marii Britanii să iasă în acest impas și să să găsească o soluție uh, la această complicățenie în care ne regăsim. Primiți un premiu că v-ați respectat timpul de vorbire. Foarte bine, bravo. Următorul vorbitor, domnul uh, Krasnodovski, un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Ascult această dezbatere și îmi pun întrebarea ce concluzie am putea trage și pentru ce ar trebui să ne pregătim? Și concluzia cred că ar fi următoarea. Ar trebui să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu cu fără niciun fără niciun acord. Apare nimeni nu-l vrea, dar e din păcate cel mai uh, probabil scenariu. Un lucru pe care aș vrea să-l subliniez este responsabilitatea pentru acest moment istoric și responsabilitatea pentru acest dezastru, ale cărui dimensiuni de bani le imaginăm. Uh, asta va fi purtată responsabilitatea de ambele părți. Sper că negocierul nostru uh, negociatorul nostru și domnul uh, Jean-Claude Juncker înțeleg această responsabilitate. Cred că negocierea ar trebui reînnoite cât mai curând și făcute în așa fel încât uh, să uh, evităm acest dezastru. Amânarea continuă a Brexitului nu ne va duce nicăieri, va crea și mai mult haos și incertitudine juridică, deci, domnilor, vă rog, începeți să acționați. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Rangel. Thank you, President. It is evident. Mulțumesc, doamnă președinte. E evident că nu am vrut să iasă din Uniunea Europeană Regatul Unit, chiar dacă regretăm acest acest lucru respectăm pe deplin alegerea poporului britanic. Toate negocierile s-au desfășurat în bună cooperare și bună credință pentru a găsi cele mai bune soluții pentru ambele părți. În tot acest timp, datorită solidității și serenității și flerului britanic al lui Michel Barnier, am arătat bunăvoință, bună credință și respect. Și da, dacă vreun lider politician nu respectă poliție, politica britanică sau instituțiile, acest lucru este regretabil. Dar noi suntem deschiși să luăm în considerare propunerile dumneavoastră dacă le prezentați. Suntem deschiți, deschiși la o prelungire dacă este justificată. Credeți-ne, vrem să vă facem viața mai ușoară, dar ne așteptăm la reciprocitate. Vă rugăm, a venit momentul să îl îndemnați pe președinte, pe premierul Johnson. E, e trist faptul că a ales niște supereroi americani pentru a exprima uh, voința poporului uh, și conducerii britanice atunci când sunt surse de inspirație mult mai uh, luminate în literatura și istoria britanică. Domnule Johnson, Credeți că acum e nevoie de competențele lui Hulk cel incredibil? Sau mai degrabă uh, un Harry Potter? Poate că ar fi un personaj mai potrivit. Uitați de Hulk cel american. Președinte, trebuie să fiu corectă cu toată lumea, îmi cer scuze, dar uh, am, suntem în întârziere și, domnule Rangel, veți primi din nou cuvântul dacă acceptați o cartonaș albastru, o întrebare din partea domnului Habib. 30 de minute și 30 de, 30 de secunde pentru întrebare, 30 de secunde pentru răspuns. It's on, is it? Yeah. For three years we've dar vreme de trei ani de zile am auzit că Uniunea Europeană este un sistem bazat pe reguli. Domnul Rangel a menționat pregătirea Uniunii Europene, disponibilitatea de a negocia o nouă formă de retras, acord de retragere, poate o modificare a mecanismului de protecție. Dar vreau să vă amintesc că a, clauza 12 din acord, care uh, a permis prelungirea până în 31 octombrie, interzice orice deschidere și redeschidere și renegociere a acordului. Deci cum puteți să spuneți așa ceva? Well, I'm not going to ask it. Președinta, nu vreau să vă rog să mai răspundeți la ultima parte, care era întrebarea care a fost adresată după ce au trecut cele 30 de secunde. Așa că dau cuvântul domnului Moreno Sanchez. Un minut. Grazie, președinta. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Regatul uh, Unit se află într-o situație haotică, mm, riscând un Brexit uh, haotic din cauza anumitor lideri politici care și-au înșelat alegătorii și au făcut ca guvernul să submineze pilonii democrației dizolvând Parlamentul. Situația este extrem de periculoasă și pentru cetățenii uh, europeni. Delegația noastră este absolut categorică și are o poziție care se aliniază rezoluției pe care o vom vota nu pentru un Brexit dur, da, pentru un Brexit ordonat, bazat pe un acord de retragere, asupra căruia se pune de acord cele 27 de state eh, membre, eh, niciun fel de acord eh, care să nu apere drepturile cetățenilor. Este vorba despre un acord care să protejeze și pacea în Irlanda prin backstop, Uh, pentru a preveni uh, reinstaurarea unei granițe fizice dure între cele două uh, Irlande. Timpul ne presează și astfel trebuie să ne recunoaștem responsabilitățile. De asemenea și Regatul Unit trebuie să o facă. Încă mai este puțin timp. Mulțumim. Pentru un minut acum, doamna Beer. Dear Mrs. President, Doamna președinte, dragi colegi, scenariul unui Brexit fără acord este real. În grupurile relevante din acest uh, Parlament suntem toți de acord uh, în legătură cu consecințele catastrofale ale acestei situații, mai ales pentru cetățenii din Irlanda de Nord și din uh, teritoriile britanice de peste mări. Să nu uităm de Regatul Unit ca atare. Măsurile de urgență sunt uh, pe care de a fi luate și susțin uh, decizia Comisiei de a oferi uh, ajutor IMM-urilor. Aceste ajutoare ar trebui să fie făcute în mod cuprinzător. Sincer însă vreau să-i felicit pentru colegii din Parlamentul Britanic uh, pentru hotărârea de a îl învăța pe primul ministru britanic care este locul. Asta ne dă speranțe chiar pentru un, al, un acord sau pentru a doua șansă ca aceștia să rămână partea Uniunii Europene. Toți ar trebui să folosim această șansă și uh, Dumnezeu să apere Regatul Unit. Mulțumesc timp de un minut, domnul Bito. Doamnă președinte, dragi colegi, ipoteza unei ieșiri a Regatului Unit fără acord nu mai poate fi ignorată. Consecințele asupra agriculturii europene și a pescuitului european sunt considerabile. Totuși, ele sunt foarte puțin evaluate. Ce este sigur este că sectorul uh, creșterii bovinilor, sectorul vinurilor și altele vor fi cele mai afectate. Brexitul riscă să fie o criză fără precedent și am văzut uh, Uh, asta. Uh, producătorii uh, irlandezi de carne de vită sunt la capătul puterilor. Comisarul Flanagan înțelege acest lucru și de aceea a cerut un ajutor de 50 de milioane de euro pentru bugetul agricol european ca să facă față acestui șoc și uh, îngrijorările domnului Hogan sunt legitime. Comisia Europeană trebuie urgență prezinte Parlamentului un proiect global ca să susțină toți uh, fermierii europeni afectați de Brexit. Thank you for... Mulțumesc. Un minut, doamna Vreținova. Eh, za necelý měsíc a půl dojde Brexitu. Tento fakt je znám. Mulțumesc. În mai puțin de o lună și jumătate, e preconizată ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, Brexitul și știm că ar trebui să ne împăcăm cu această idee, chiar dacă nu ne dorim. Mulți din acest Parlament preferă democrația directă. Referendumul este forma cea mai curată de democrație și rezultatul trebuie să fie respectat. Comisia și Consiliul trebuie să folosească timpul care le rămâne la dispoziție pentru a preveni un Brexit dur care ar dăuna nu doar Regatul Unit, ci și Statelor Unite, cetățenilor și companiilor. Dar un astfel de acord necesită acordul, necesită încuvințarea ambelor părți. Regatul Unit nu este de acord cu forma actuală a acordului, deci acest lucru trebuie să se schimbe. Mulțumesc acum doamna de Lang, minut și jumătate. Yes, thank you, Madam Chair. And Madam Chair... doamnă președintă După cum știți, motivul pentru care am intrat în politică cândva se numea uh, febra aftoasă. Uh, Însă, acum că vorbim despre Brexit, să nu uităm uh, că uh, sute de mii, milioane de uh, animale au fost cândva ucise pentru o boală care putea fi prevenită. La Londra nu s-a auzit nefericirea celor din mediul rural, pentru că atunci la Londra nu se dorea schimbarea politicii care presupunea să nu se vaccineze vitele împotriva acestei boli însă a, a uh, durat foarte, foarte mult ca această legislație să se uh, schimbe. Haideți să trecem uh, peste această poveste și să mergem 20 de ani mai târziu și să vedem cum s-a perimat Partidul Conservatorilor, infiltrat fiind de unii care nici măcar n-au rămas la această discuție în sală până la sfârșit. Există o majoritate de cetățeni britanici uh, care, ca și această instituție, nu își doresc uh, un uh, Brexit dur. Noi oricum nu vom Uh, accepta să primim uh, uh, produse care nu sunt reglementate, care nu respectă standarde diverse și de sănătate animală pe piețele noastre. De ce? Pentru că, la fel ca noi, gândesc și fermierii din zonele rurale din Regatul Unit. Doamna Cumpula Natri. Doamna președinte, Eh, dragi colegi, eh, noi, reprezentanții cetățenilor din diferite state membre, eh, luăm în serios Brexitul și dorim să colaborăm strâns cu cetățenii și britanici. Parlamentul trebuie să fie protejat. Parlamentul este inima democrației. Parlamentul este unde noile idei sunt dezbătute guvernele trebuie să reprezinte uh, voința majorității uh, Parlamentului. În Marea Britanie s-a decis uh, oprirea unui Brexit fără acord în Parlament. În principiu, deci n-ar trebui să ne îngrijorăm, dar acum se pare că primul ministru încearcă să ia Parlamentului posibilitatea de control și uh, leadershipul britanic încă flirtează cu ideea unui Brexit fără acord și a devenit mai dur. Uniunea Europeană ar trebui să rămână calmă, bazată pe principii și rezonabilă. Nu putem decide noi în numele britanicilor, dar le vom da timp dacă au, vor să curețe această mizerie. Mulțumesc. Madam Haranzova. Doamna Charanzova, un minut paní předsedající nebudu opakovat. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja. Cred că majoritatea dintre noi nu ne dorim Brexitul și unii dintre noi încă sperăm că poate până la urmă nu va avea loc. Dar mă tem că premierul britanic este pregătit să arunce peste bord Regatul Unit, să plece fără un acord. E cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla. De aceea, Comisia trebuie să continue să facă pregătiri chiar și pentru acest scenariu. Mai mult decât atât, Comisia și statele membre trebuie să aibă planuri de urgență pentru companiile europene. Nu trebuie să le permitem să cadă odată cu Brexitul, pentru că avem mai mult de 3 milioane de cetățeni care trăiesc pe insule, care sunt în, într-o stare de incertitudine existențială. Nu știu în ce fel de lume se vor uh, trezi pe 1 noiembrie Uh, politica britanică mi-aminte, îmi amintește de căutarea unui uh, unicorn. Nimic nu mai este, uh, nimic nu este sigur, datele se tot schimbă, ceea ce a fost aprobat este schimbat și sigur că ne pierdem răbdarea. Mulțumesc. Acum un minut, domnul Cusmiuc. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, domnul președinte. cum am luat parte la această dezbatere, aș dori să uh, subliniez aspectele cele mai negative de pe urma unui scenariu no deal. Mai întâi, pentru cetățenii europeni care trăiesc în Regatul Unit, situația ar fi dramatică. Uh, cu uh, un deal, drepturile acestora ar fi garantate. Există un deficit de aproximativ 50 de miliarde de euro, sumă pe care Regatul Unit a hotărât să o plătească pentru angajamentele sale de până în 2020 și apoi uh, problemele legate de uh, comerțul uh, reciproc. Există un surplus de aproximativ 100 de miliarde de lire pe care îl deține în 2017 în acest comerț Regatul Unit. Lipsa unui acord ar duce ca acest uh, comerț uh, să uh, presupună bariere tarifare și cote. Doar pentru aceste trei motive deja ar fi suficient ca Uniunea Europeană să se asigure că există un, că există un acord cu o declarație politică modificată, astfel încât să arătăm bune intenții față de Regatul Unit. Domnul Niedermayer, o minut și jumătate. Guess, uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că toate lucrurile importante legate de Brexit au fost deja menționate, spuse aici. Poziția țărilor membre, a Parlamentului, a Comisiei și a Consiliului sunt uh, clare, transparente și stabile. Totuși, n-ar trebui să ratăm ocazia de a ajunge la un acord care să reducă costurile Brexitului pentru toți europenii, mă refer și la britanici, ca și la europenii de pe continent. Și dacă extinderea poate crește șansele unui astfel de rezultat, ar trebui să dăm această extensie. Dar totuși trebuie să învățăm uh, ceva de la prietenii noștri din Londra ca să facem societatea noastră mai bună și să evităm criza care are acum loc la Londra. Mai întâi, cred că politicienii ar trebui să admită uneori că uh, interesul personal e uneori mai puțin important decât viitorul țării și a societății. În al doilea rând, uh, cred că trebuie să vorbim uh, mai mult unii cu ceilalți, uh, pentru că am vedea că opiniile noastră nu sunt atât de diferite. Ar trebui să cooperăm cu britanicii mai degrabă decât să construim ziduri. Și nu în ultimul rând ar trebui să promovăm o cultură a adevărului împotriva unei culturi a minciunii. Și ăsta e foarte important, împreună cu societatea civilă, cu experți în educație și cu alte părți ale societății, ar trebui să ne asigurăm că această uh, tendință uh, actuală alarmantă, și anume de a răsplăti minciuna, nu va continua și că uh, asta nu va deveni uh, instrumentul uh, de lucru al prim-ministrilor de acum încolo. Mulțumesc, domnul Liberațchi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu pun sub semnul întrebării dreptul Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană, dar vreau să vă atrag atenția asupra următoarelor fapte. Responsabilitatea politică pentru soarta Europei. Această responsabilitate politică este un principiu pe care Comisia, Consiliul și Parlamentul trebuie să le respecte și le respectă. Sunt mai mult de un milion de polonezi care trăiesc în Regatul Unit. Încercăm să protejăm industria, transportul, interesele noastre economice. Însă, lipsa de responsabilitate caracterizează, din păcate, acum guvernul britanic. Și am impresia că orice se întâmplă, Regatul Unit zice că noi suntem de vină, nu e responsabilitatea lor. Vor uh, să aibă beneficiile în continuare, dar nu vor să aibă și responsabilitățile. Nu cred că există propuneri constructive pentru soluții. Va exista o viață după Brexit. Încrederea este absolut esențială și fac apel la guvernul britanic. Încercați să consolidați încrederea, pentru că fără încredere nu vom găsi soluții. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cuciuc. Un minut. Uh, domnule președinte la trei ani după referendumul britanic uh, britanicii transmit uh, semnalul tot mai clar că nigel farage nu reprezintă vocea societății. zi de zi își exprimă o poziție vocală împotriva brexitului și prezența foarte multor eurodeputați britanici care se manifestă împotriva brexitului este un semn în, în sine. E clar că um, Marea Britanie nu are un plan, uh, Partidul Conservator nu are un plan pentru ieșirea Marii Britanii uh, din uh, Uniunea Europeană. Regatul Unit însă, chiar dacă nu are un plan, refuză să organizeze o ieșire ordonată. Cetățenii noștri, britanicii, familiile lor, își doresc mai multă siguranță. Sunt foarte mulți uh, uh, cetățeni uh, europeni care trăiesc în Regatul Unit, peste un milion chiar din țara mea, Bulgaria. Dar, după cum vedem, din toate aceste semne, Brexitul este o idee proastă care ar trebui stopată. Pentru un minut și jumătate, domnul Peter. Doamne președinte, dragi colegi, Multe s-au spus aici, dar un lucru este clar. Brexitul uh, va aduce mari provocări în viitor și un Brexit fără acord va uh, risca slujbele a 1,2 milioane de oameni în uh, Uniunea Europeană, dintre care 42.000 în Belgia și 28.000 în Flandra. IMM-urile vor plăti prețul cel mai mare și vor avea povara cea mai mare de purtat și se pare că guvernul britanic nu uh, știe cum să iasă din acest Brexit pe care britanicii l-au ales pentru ei înșiși. Noi trebuie să pregătim Uniunea pentru un Brexit fără acord și uh, cetățenii. Uh, pe 4 septembrie Comisia a făcut uh, unele propuneri legate de fondul de adaptare la globalizare, deci ca să se ofere niște fonduri de urgență, dar nu este clar dacă IMM-urile, uh, dacă întreprinderile mici vor avea acces la și vor fi capabile să acceseze aceste fonduri. În rezoluție, articolul 14, există o declarație clară care spune că Parlamentul trebuie să se asigure că asistența financiară necesară pentru IMM-uri există și să ne asigurăm că povara care apare în urma Brexitului este ținută la minim și că sunt prevederi ca să ajutăm întreprinderile. Mulțumesc. Mulțumesc. Un minut, domnul Pițula. Thank you, Madam Chair. Prošle su tri godine od referenduma o Brexitu. Vjerujem da je većina u ovom domu bila iznenađena rezultatom. Mulțumesc. Au trecut trei ani de la referendumul privind Brexitul și mulți uh, din uh, acest parlament au fost surprinși de rezultat. Dar la trei ani după referendum, Regatul Unit încă nu este pregătit să-și asume responsabilitatea pentru retragere sau responsabilitatea pentru a renunța la retragere. Negocierile au fost încheiate, mulțumim, domnule Barnier. Uniunea Europeană și-a exprimat poziția foarte clar, dar pe cealaltă parte a canalului Mânecii nu vedem decât un haos politic. O țară care de fapt a pus bazele democrației și a cărui parlament astăzi este suspendat. E greu să distingem vreo strategie politică în comportamentul uh, guvernului britanic. Dar un lucru este clar. Nu putem să lăsăm Brexitul să pună în pericol coeziunea în Uniunea Europeană și tot ce am reușit să obținem. Un minut și jumătate acum, domnul Bilcic. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Uh, cetățenii britanici, uh, până la urmă, se află în uh, ADN-ul acestui parlament și avem datoria sacră de a-i ajuta oriunde putem să facem. Noi Trebuie să înțelegem că Brexitul uh, va avea consecințe negative pentru cetățenii britanici. Uh, până la urmă trebuie păstrat uh, accentul pe unitatea celor 27, însă cred că este încă și mai important să păstrăm abordarea unificată a Uniunii Europene în fața Brexitului pentru a proteja toți cetățenii din statele Uniunii Europene, mari sau mici, care trăiesc în Marea Britanie. Trebuie să fim de altfel uniți în insistența noastră ca Regatul Unit să facă eforturile maxime pentru a asigura um, uh, statut egal tuturor cetățenilor, uh, fără să existe obstacole tehnice și întârzieri politice. În același timp, noi, în Europeană, trebuie să fim uniți în a face față potențialelor consecințe ale unui hard Brexit uh, câtă vreme se respectă și cetăț- uh, respectule, uh, se respectă și dreptul cetățenilor britanici. Uh, oricât de dur ar fi Brexitul, trebuie să rămânem uniți în fața lui pentru a putea proteja cetățenii noștri în cazul în care ne confruntăm cu scenariul groaznic al plecării Regatului din Uniunea Europeană. Să nu uităm, că unitatea celor 27 a fost inima negocierilor noastre încunate de succes cu Londra și această unitate trebuie consolidată în fața celor mai dificile decizii care trebuie luate cu privire la Brexit. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Regner, un minut. Dankeschön. Se trăia. Mulțumesc. De trei ani de zile, uh, acești uh, politicieni care au susținut Brexit-ul n-au niciun fel de plan. Cum anume vor să părăsească Uniunea Europeană? Nu se știe. Suferăm cu toții, uh, și europeni și britanici. Dreptul european garantează drepturi ale lucrătorilor, drepturi cu privire la concediu maternal, paternal, um, toate drepturile sindicale, dar toate acestea s-ar pierde odată cu un Brexit dur. Dar cele care au pierde cel mai mult ar fi femeile din Marea Britanie, care nu sunt la fel de mobile ca și bărbații, sunt uh, adesea în uh, domeniul, lucrează în domeniul sanitar, în domeniul uh, social și aduc servicii sociale pentru ele și pentru familiile lor. Și de aceea, atâta vreme cât noi putem să întindem o mână, ar trebui să o facem. Pentru că o mână întinsă este întotdeauna mai bună decât această mentalitate, fie ce-o fi, care este cinică și care distruge tot. Mulțumesc, domnul Chirțos, un minut. Νομίζω ότι το thriller του Brexit έχει κοινά σημεία με το thriller του Grexit Cred că acest uh, thriller al uh, Brexitului seamănă foarte mult cu Brexitul uh, din 2015. Domnul Boris Johnson, oricât ar părea de îndepărtat de realitate, urmărește însă clar lucrurile de la distanță, cum a făcut-o și Tsipras, pentru că pune până la urmă interesele partidului asupra intereselor naționale. Până la urmă, n-au făcut amândoi decât un singur lucru, să tot călătorească în stânga și în dreapta, dinspre capitale la Bruxelles și invers. Nu și-au asumat consecințele actelor lor și de aceea nici n-au sentimentul că riscă ceva. Uh, însă, până la urmă, Tsipras trebuie lăudat pentru faptul că în cel din urmă a obținut niște rezultate și s-a uh, întors uh, cu 360 de grade pentru că 180 de grade pentru că și-a dat seama ce riscuri existau, riscuri bine explicate de domnul domnul Juncker. Eu nu cred că Boris Johnson va urma exemplul lui Tsipras și că uh, va, își va schimba comportamentul. De aceea trebuie să monitorizăm cu atenție ce se întâmplă la nivelul Parlamentului Britanic, uh, la nivelul cetățenilor britanici și să uh, transmite mesajul că îi susținem. Mulțumim, doamna Șalde, un minut. Storbritannien vil forlade EU. Det synes Mulțumesc. Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană. Personal mi se pare regretabil, dar asta este alegerea britanicilor și trebuie să o respectăm. Însă e aproape de neiertat dacă Brexitul uh, se produce fără acord, pentru că va avea consecințe uriașe asupra enorm uh, de mulți oameni, uh, va costa locuri de muncă, va afecta familii, studenți, cercetarea. Cred că este necesar să dăm mai mult timp pentru a găsi o soluție, pentru a evita un Brexit fără acord uh, și o soluție care nu afectează cetățenii și economia. Așadar, aș susține ideea de a da mai mult timp pentru a obține un acord. Haideți să evităm un Brexit dur, nu e util pentru nimeni domnul uh, Fru talman, det finns uh, mycket att säga om Brexit, men jag ska begränsa. Mulțumesc, domnule președinte. Da, putem spune multe despre Brexit, dar mă limitez la trei puncte. În primul rând, relațiile comerciale pentru Suedia, Marea Britanie, este cel de-al cincilea partener comercial ca dimensiune. Dar comerțul creează bunăstare și locuri de muncă peste tot în Europa. Uh, în 35 uh, de zile riscăm un Brexit dur, ceea ce sigur că va avea efecte negative asupra locurilor de muncă, va reduce bunăstarea Mă bucur că um, se vorbește în rezoluție la o posi- în, despre o posibilă um, prelungire a termenului. Uh, sigur că e nevoie de niște condiții pentru această prelungire. Trebuie să fim cât mai generoși dacă uh, se face o astfel de cerere. Pentru că ne dorim ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană, dar indiferent ce relații vom avea, eu voi milita pentru ca relațiile comerciale să fie cât mai bune și pe viitor. Mulțumesc! Thank you. Our next speaker is... Mulțumesc! Urmează doamna Fritzon. Da, v-ați așezat undeva, vă rog, doamnă. Fru talman, läget i Storbritannien e... Mulțumesc, doamnă președinte. Situația din Marea Britanie este gravă, este foarte serioasă, pentru că în câteva săptămâni s-ar putea ca Marea Britanie să uh, Uh, se rupă de Uniunea Europeană. Un Brexit fără acord ar avea efecte foarte uh, uh, rele și pentru cetățenii britanici, dar și pentru cetățenii suedezi. Știm care sunt consecințele pentru oameni, pentru întreprinderi. Ar fi foarte grave consecințele. În țara mea, de exemplu, avem 100 uh, de mii de suedezi, de fapt, care au părăsit țara mea, Suedia, care trăiesc uh, și lucrează în Regatul Unit și care în fiecare zi își fac griji pentru viitorul lor și pentru cetățenii britanici. Există aceeași grijă a unui viitor nesigur. Rezoluția Parlamentului European este una echilibrată și subliniază solicitările uh, foarte uh, clare pe care le-am uh, exprimat de la bun început. Avem un acord și uh, avem o portiță deschisă pentru viitor în declarația uh, politică. Vreau să îi cer lui Boris Johnson să-și asume responsabilitatea. Atunci când ai guvernul, trebuie să ai grijă de toți oamenii din țara ta și de binele lor. Domnul McAllister acum. Yes, thank you, Madam Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Aș vrea să subliniez Uh, multe lucruri care au fost spuse de colegi în această dimineață, dar aș vrea să adaug o nouă dimensiune Brexitului fără acord când vine vorba de politica externă. Michel Barnier se refera la declarația politică. Da, declarația politică uh, menționează o viitoare relație largă cu o zonă de liber schimb, o operare judiciară și poliționească și în politica externă securitate și apărare. Uh, după un Brexit fără acord, Marea Britanie ar putea să nu mai colaboreze pe proiecte existente și viitoare în Agenția Europeană de Apărare și proiecte militare în cadrul PESCO și mai mult ar fi dificil pentru companiile britanice de apărare să participe la proiecte în cadrul Fondului European de Apărare. Acestea sunt argumente adiționale Uh, dragi colegi din extrema dreaptă, pentru ideea că e important să evităm uh, un Brexit fără acord. Aș vrea să salut această moțiune de rezoluție și să mulțumesc colegilor din grupul uh, privind Brexitul, grupul parlamentar privind Brexitul, pentru că au făcut o treabă foarte bună. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Danț. Un minut. Mulțumesc. Haideți să fim foarte clari uh, cui aparține vina pentru toată această situație. Ați început cu niște pro, uh, propuneri imposibile, spunând că putem păstra actualele uh, uh, relații comerciale cu Uniunea Europeană. Apoi a spus că putem uh, să vorbim despre poziție de egalitate când părăsim totuși cel mai mare bloc economic de pe planetă. Uh, apoi ne-a spus uh, că Uh, britanicii au votat uh, pentru lipsuri uh, ale medicamentelor și alimentelor țara pe care o iubesc eu e, e mai bună cu Johnson decât, decât uh, aici. Domnule Barnier, vreți să treceți mai departe? Și noi. Știu că mulți dintre colegii mei s-au uh, săturat de uh, nebunia asta. Da, pricep, înțeleg, însă să nu ne prefacem că un acord de retragere ar putea uh, fi uh, susținut dacă britanicii n-ar uh, uh înțelege până la capăt ce înseamnă să iasă din Europa Europeană. Dați-ne timp, dați-ne opțiuni, aceasta este singura cale de urmat. Uh, Mr. Sikorski is for one minute, please. Domnul Sikorski, un minut. Chairman, I'd like to start by congratulating Mr. Barnier for the Mulțumesc. Vreau să încep prin a-l felicita pe domnul Barnier pentru modul profesionist în care a condus aceste negocieri. Autorii Brexitului uh, au spus că s-ar desprinde de un cadavru iar noi am dovedit că suntem un cadavru chiar foarte viu. Deci, bravo! Mi se pare că există șanse de a obține un acord. Pentru că punctul în care uh, liniile nenegociabile ale lor și liniile nenegociabile ale Uniunii Europene uh, coincid sunt soluția din Irlanda de Nord. Um, uh, aici trebuie găsită o soluție, un mecanism de protecție, indiferent uh, cum se va numi. Deci, de asta va depinde acest acord și dacă procesul uh, politic britanic poate să accepte acest lucru. Um, susținătorii Brexitului uh, vor un Brexit fără acord, uh, cu entuziasm. Guvernul dumneavoastră spune că va fi un dezastru. Am doar o singură cerere pentru domnul Farage și pentru complicii lui. Dacă veți reuși să obțineți ceea ce vreți și guvernul britanic va, se va dovedi că are dreptate atunci când evaluează consecințele, să nu dați vina pe noi pentru consecințe. Eu susțin propunerea de rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, pentru că vă străduiți să respectați timpul. Um, este foarte apreciată, dar nu e necesară. Domnul Ruiz Teves, acum un minut. Thank you, madam. Mulțumesc, doamna președinte. Aproape acum 70 de ani, noi europeni am decis să creăm o uniune politică. Și am făcut asta pentru că știam că era cea mai bună cale de a păstra pacea în Europa și de a aborda provocările transnaționale care acum ne sunt uh, uh evidente, cum ar fi schimbările climatice și altele. Din nefericire, în 2016, la referendumul uh, privind Brexitul, o majoritate redusă a votat pentru plecare. Uh, în acest moment s-a spus că e o criză existențială a Uniunii Europene, dar acum, după trei ani, vedem că această criză existențială e în Marea Britanie și nu în Uniunea Europeană. Uniunea e mai puternică decât niciodată, așa cum a spus și alții înaintea mea. Și acum, întrebarea este E domnul Boris Johnson gata să-și îndeplinească obligația legală care derivă din legea aprobată în uh, Camera Comunelor? Uh, sperăm că da, pentru că un Brexit fără acord ar fi catastrofic. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Un minut, domnul uh, Fitzgerald. Thank you. What many forget and others choose to ignore. Ce unii uită și alții ignoră este că uh, avem uh, nevoie de o politică a unor oameni politici adevărați, uh, pentru că sunt oameni și familiile lor care uh, își riscă afacerile și sănătatea în acest proces. Această Uniune Europeană, această democrație a fost clar de la bun început uh, că dorea să facă totul, uh, cu acord sau fără, pentru a evita nevoia unei sarcini și pentru uh, nevoia unei granițe și pentru păstrarea păcii. Nu trebuie să uităm aceste lucruri. Trebuie să știm că orice idei uh, propuse de Regatul Unit um, vor fi examinate de uh, Comisia Europeană, însă Parlamentul European nu își va oferi acordul pentru uh, o retragere care nu oferă siguranțele oferite de backstop. Astăzi, backstop-ul este singura soluție existentă care evită orice infrastructură fizică, precum John Hume, Uh, spunea cândva uh, că atunci când oamenii sunt divizați, singura uh, soluție este acordul. Thank you. Now, colleagues, we're come to the... Stimați colegi, ajungem acum la Catch the Eye. Avem 19 solicitări de intervenție. Voi încerca să dau uh, cuvântul unui număr mai mare de 5 vorbitori, însă vor fi câțiva dezamăgiți pentru că nu vor apuca să intervine. Doamna Șoitrova, pentru minut. Um. Víme všichni, že odchod Británie znamená... Mulțumesc. Uh, Brexitul Brexitul va slăbi Uniunea Europeană uh, la fel de mult cât va slăbi Marea Britanie. Nu vă înțeleg, domnule Farage, cum puteți spune că Marea Britanie va fi mai puternică. Uh, poate uh, veți fi mai puternici față de țări mai mici, dar nu veți mai fi într-o poziție mai bună față de Rusia, China sau Statele Unite. Deci veți fi mai slabi. Și de aceea îmi pare rău că asta e poziția noastră și politica noastră. Când cetățenii noastre au votat, sunt sigură că n-au votat pentru acest haos și pentru această ieșire fără acord, pentru că îi pune într-o poziție incertă dacă Marea Britanie iese din Uniune fără niciun acord, tot va trebui să negocieze un nou acord până la urmă cu Uniunea Europeană și pentru asta va trebui să continuați cu uh, settlementul financiar, să continuați negocierile cu Uniunea Europeană. Mulțumesc. Un minut, doamna Ward. Under the Johnson premiership. Sub conducerea domnului Johnson, suntem martori la declinul decenței și la era populismului. Johnson este ă, premierul cu reputația cea mai proastă. E o rușine pentru partidul său și pentru țara sa, un misogin, un homofob, un islamofob, un, un clon, ă, un clown ă, periculos, care a fost ales de mai puțin de 2% din populația noastră. El se joacă cu viețile oamenilor Brexitul fără acord amenință oamenii, amenință coexistența, această, eh, coexistența lor pașnică, ehm, îi amenință să nu aibă alimente și medicamente. Și politica guvernamentală este decisă de uh, Dominic Cummings, un consilier care nu a fost ales, care uh, disprețuiește Parlamentul. Asta înseamnă să reluăm controlul? Avem un guvern care erodează încrederea în instituțiile noastre de la uh, Președinta intervine, îmi cer scuze, dar toată lumea trebuie să respecte timpul alocat. Mulțumesc, Julie. Îmi cer scuze, dacă toată lumea depășește, nu vor mai putea lua cuvântul uh, uh, colegii. Domnul Newton Dan. I've got a question for commission. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pe domnul comisar Barnier, însă nu știu dacă va avea ocazia să-mi răspundă. Uh, Aș vrea să întreb, dacă nu există niciun acord, este corect să spunem că schimbul de informații între Europol sau acest centru polițienesc și toate forțele britanice de poliție s-ar opri, prin urmare, ocaziile de a prinde uh, infractorii implicați în crimă organizată în Europa ar fi mai mici, deci crima organizată ar putea înflori în Europa. Uh, doamna Shons. Thank you Mulțumesc, dragi colegi. Încep uh, cerându-mi scuze pentru comportamentul unei mici minorități din acest Parlament și din țara mea. Ei nu reprezintă englezii decenți, politicoși și pro-europeni, care sunt majoritatea în țara mea. Brexitul este o mizerie și o dezordine creată în întregime de cei care au vrut să plece din Europa, pentru că niciodată n-au putut fi de acord ce fel de Brexit au vrut este o mizerie care arată cât de distrus este mecanismul politic în Marea Britanie. Avem nevoie de un vot al poporului, pentru ca poporul britanic să poată uh, alege între o opțiune clară de plecare și o opțiune de rămânere, care evident că este cea mai bună soluție pentru noi. Prin urmare, avem nevoie de mai mult timp. Uh, ieșirea fără niciun acord nu poate fi un acord, dar fi un act de distrugere catastrofală de automutilare. Deci, colegi, vă cer să faceți tot ce este posibil ca să ne ajutați să evităm un astfel de acord, așa cum facem noi în Marea Britanie pe străzi și în Parlament. Mulțumesc, domnul Turch un minut. Eu quería advertir sobre los, los intentos. Mulțumesc. Voiam să emit o avertizare referitoare la încercarea de a prezenta Uniunea Europeană ca pe un um, organism um, care este condus de indivizi precum domnul Verhofstadt. Um, există anumiți indivizi care se simt confortabili în Uniunea Europeană, care vor să o, com, să o reformeze, dar totuși vor să participe. Uh, Uh, am auzit uh, tonul lipsit de respect al unora față de decizia poporului britanic exprimată prin referendum și care trebuie să fie respectată. Mă îngrijorează, uh, mă înfricoșează de-a dreptul lipsa aceasta de respect. E important să ajungem la un acord și sigur că va fi dificil, dar trebuie să arătăm bună credință, pentru că uh, vom continua să coexistăm cu Regatul Unit, uh, suntem parteneri în, uh, în domeniul apărării, în lumea vestică și va trebui să colaborăm în multe domenii, nu doar economie, apărare, ci toate domeniile viitorului. Așadar, haideți să nu spargem acest parteneriat. Mulțumesc, domnul Gosma, un minut. Sorry, do you want to say something to me? Mă iertați, doriți să-mi spuneți ceva? Intervenție fără microfon din sală. Sorry, colleagues, please. You're not on the speaking list. Stimați colegi, nu sunteți pe lista de vot. Dacă ați fi vrut să interveniți, ar fi trebuit să-mi semnalați acest lucru și v-ați fi dat cuvântul. Can I continue with the so that we don't run out of time? Pot să continui ca să nu irosim timpul? Domnul Gosmo, următorul vorbitor pentru un minut. Portanto, não é direito deste Parlamento. Referendumul din uh, Marea Britanie uh, Uh, a presupus că o majoritate s-a pronunțat pentru Brexit. Prin urmare, acest Parlament nu poate să-și exprime părerea în legătură cu rezultatul acestui referendum. Este într-adevăr obligat să respecte rezultatul acestui referendum care până la urmă arată respect pentru democrație. Cei care nu sunt de acord cu această uh, părere nu își aduc o contribuție pozitivă la încercarea de a găsi uh, o soluție negociată la problemele pe care le pune Brexitul. În același timp, Parlamentul are obligația de a se asigura că nu urmează atitudinea irresponsabilă a premierului britanic, care se îndreaptă repede în, spre direcția unui, unei ieșiri fără acord, care ar prejudicia drepturile emigranților și ar pune în pericol pacea pe insula Irlandei. Clar că uh, drepturile cetățenești trebuie uh, protejate până la capăt. Aceasta este răspunderea noastră primară și ca instituție avem obligația de a ne exprima pentru a proteja interesele și drepturile tuturor cetățenilor noștri se ha mencionado la importancia de las consecuencias negativas que el brexit tendrá eh, para las dos partes. Consecințele negative ale Brexitului, spune domnul Milan Mon, au fost menționate și ele vor afecta ambele părți. Cred că trebuie să ne uităm la relația uh, uh privind pescuitul și problemele de pescuit uh, între Uniune și Marea Britanie uh, pe care domnul Barnier le-a menționat. Dacă n-am avea un acord și n-am avea o perioadă de tranziție, n-am putea reduce um, efectele negative asupra Regatului Unit și asupra Uniunii Europene. De aceea avem nevoie de măsuri de urgență ca să ne asigurăm că păstrăm accesul uh, la apele, la zonele de pescuit, cel puțin temporar, până când negociem o parte, un nou acord. Știu că nu vă place, dar asta ne trebuie. Deci vreau să subliniez unul dintre obiectivele Uniunii Europene și anume să ating, ajungem uh, să reușim să uh, ne garantăm acces reciproc uh, la resursele de pescuit și la apele teritoriale și uh, sunt avantaje pentru toți cei implicați în această industrie dacă avem un astfel de acord. Vă rog să vă opriți, timpul este depășit. Domnul Wells, un minut. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Apărarea oricărei țări și mijloacele pe care le folosește sunt atribuții centrale ale suveranității și prima responsabilitate a oricărui guvern. Prin urmare, sunt foarte îngrijorat că guvernul May a colaborat cu Comisia după ce Regatul Unit a votat să plece pentru a Um, bloca diversele capabilități de apărare ale Regatului Unit în structurile europene, subminând capabilitățile astfel, lăsându-le sub controlul unei comisii care nu răspunde democratic. Acest lucru este foarte clar în uh, clauzele 104 până la 106 din declarația politică, parte integrantă din uh, articolul de retragere conform articolului 184 și mă îngrijorează foarte mult că eurodeputații uh, au, uh, um, nu au înțeles această uh, amenințare și de aceea îi îndemn pe toți uh, eurodeputații britanici în cei mai uh, ferm termen să uh, respingă rezoluția. Mulțumesc! Urmează acum pe lista vorbitorilor doamna Curtin Darling. Thank you, Chair. Mulțumesc, președinte. În această săptămână l-am văzut pe premier britanic cum se asculta de cet- ascundea de cetățenii britanici de la Luxemburg, care ar putea fi puternic afectați de uh, ego-ul lui. Uh, se ascunde și de dezbaterea parlamentară de la Westminster, deci se asigură practic că democrația europeană încă mai trăiește în această sală uh, unde se pot exprima păreri cu care suntem sau nu de acord. Uh, ei, britanicii se lăudau că în 2016 vor, oprine, vor obține cea mai uh, uh, lină și rapidă separare de Uniunea Europeană, dar nimic nu este lin și nimic nu este curat în devastarea socială pe care ar aduce Brexitul pentru uh, nord-estul Angliei și mergând de acolo până în insulele Falkland. Uh, E clar că acum ar trebui să ne gândim la oameni, să-i protejăm. Și e clar că nimic nu va fi curat în haosul complet uh, din serviciile noastre de sănătate și din alte domenii. Acești oameni de acolo din sală nu au uh, niciun fel de mandat și uh, nici măcar nu-și dau seama ce se va întâmpla cu acest Brexit. Mulțumesc. Se încheie sesiunea de intervenții la Catch the Eye pentru această dezbatere și acum dau cuvântul negociatorului șef pentru a uh, răspunde la această dezbatere. Deci aveți cuvântul, domnule Barnier. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fiu succint, dar în același timp să vă mulțumesc, doamne și deputați în numele președintelui Juncker și în numele întregii echipe de negociere pe care am avut onoarea să o conduc de trei ani. Această dezbatere este importantă, ea se situează și asta înțelegem bine noi toți, indiferent care este opinia noastră, se situează la momentul adevărului, să spunem așa, la trei ani după referendum, suntem într-un moment al adevărului în aceste negocieri. E un moment grav, un moment serios uh, când trebuie să rămânem foarte calmi și respectuoși unii față de ceilalți și eu voi continua să fiu așa și să lucrez uh, pe baza acestei atitudini. Vă mulțumesc pentru intervenție, am ascultat cu atenție pe toți cei care s-au exprimat, în special uh, parlamentarii din Irlanda și din Irlanda de Nord, care au vorbit despre problema cea mai gravă și unde există cele mai multe riscuri am spus mai devreme, provocate de Brexit, evident, și apoi, evident, problema drepturilor cetățenilor uh, și uh, chestiunea pe care nu vom ceda niciodată integritatea pieței unice și a celor patru libertăți, lucruri care merg mână în mână. Și mulțumesc așa tuturor pentru intervenții. Și am ascultat pe toți cei și cele care s-au exprimat uh, în direcția opusă. Și o acuzație care s-a făcut și la care vreau să răspund ca lucrurile să fie încă o dată clarificate și o spun asta domnului Zani, care nu mai e aici în sală, domnului Faraj, domnului Madison uh, și altora, nimeni, nimeni nu încearcă să ocolească uh, alegerea pe care a făcut-o majoritatea cetățenilor britanici de a părăsi Uniunea. Nimeni. Nimeni nu vrea să fure Brexit-ul. Nimeni nu vrea să păstreze Marea Britanie împotriva voinței sale în Uniunea Europeană, în Uniunea Vamală sau în piața unică. Asta este responsabilitatea noastră de a pleca. Noi o regretăm. Am spus-o de zeci de ori și foarte mulți regretăm această alegere. N-am înțeles niciodată care e valoarea adăugată a acestei plecări, dar respectăm această alegere. Trebuie clar acest lucru și mandatul care mi-a fost dat de Consiliul European cu, împreună cu Parlamentul și pe care mi-l asum în numele Comisiei și uh, pe baza încrederii oferite de președintele Juncker și, al, uh, și de Ursula von der Leyen. Deci mandatul așadar este să dau rezultat, să găsesc un acord. Și asta presupune două lucruri, doamnelor și domnilor deputați. Unul, să spunem adevărul aici în Parlament și cetățenilor privind consecințele Brexitului. Trebuie să spuneți adevărul Și nu să vorbiți de respectul cetățenilor britanici. Cetățenii britanici, ca și ceilalți cetățeni europeni, au dreptul să știe adevărul în legătură cu consecințele Brexitului. Toate consecințele, care sunt mult mai grave și mult mai numeroase decât sunteți dispuși să spuneți și să acceptați. Le datorați această, uh, acest adevăr și trebuie să dați socoteală după Brexit. După Brexit trebuie să dați socoteală cetățenilor cum va trebui să dăm și noi socoteală. Noi ne pregătim să spunem acest adevăr și l-am spus întotdeauna adevărul privind consecințele Brexitului cu acord la care lucrăm și, evident, consecințele mult mai grave ale unui Brexit fără acord. Totuși spun, și ca să răspund mai ales la întrebarea domnului Newton Dan ca și altora, am pregătit, ne-am pregătit în ipoteza unui Brexit fără acord, inclusiv pe chestiuni de securitate, de cooperare în cadrul Europol, Evident, uh, uh, acordul fără Brexit nu e totuși o destinație, ci un moment temporar și va trebui după aceea să începem discuțiile pentru a construi un parteneriat. Uh, de trei ani am lucrat cu această exigență primă și cu această condiție primă de a spune tuturor adevărul. Și în al doilea rând, nevoia pe care o avem e foarte simplă. Să găsim niște soluții juridice ca să facem un tratat, pentru că nu facem un discurs sau o declarație, ci un tratat juridic. Să găsim așadar răspunsurile juridice serioase uh, la toate problemele provocate de această separare pe care ați ales-o, Brexitul. Atât în Irlanda cât și în toate celelalte domenii, uh, începește pescuitul și multe altele să găsim soluții concrete, operaționale, nu de intenții și dorințe, ci soluții operaționale. Asta așteptăm de la primul ministru Boris Johnson și echipa sa. Propuneri alternative, așa cum a spus și președintele Juncker, pentru că dacă se contestă backstop-ul și alte subiecte, atunci să se vină cu niște răspunsuri la problemele pe care le aduce Brexit-ul. Asta este a doua exigență pe baza căreia lucrez. Și noi suntem gata să continuăm zi și noapte, nimeni nu trebuie să se îndoiască de disponibilitatea noastră, iar în ce mă privește, atâta timp cât voi avea încrederea Uniunii, voi lucra în numele Uniunii cu această responsabilitate, această sinceritate și această determinare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, uh, Michel Barnier, spune președintele. Acum, în numele Consiliului, uh, dau uh, cuvântul doamnei prim-ministru. Domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, în pofida acestei incertitudini în ceea ce privește Regatul Unit, trebuie să rămânem deschiși. Deschiși la idei noi, dacă ele vor duce la o soluție care să meargă mână în mână cu principiile noastre. O retragere ordonată a Regatului Unit trebuie să rămână prioritatea noastră până în ultimul moment date fiind consecințele negative ale unei ieșiri fără acord. Până atunci, trebuie să continuăm pregătirile noastre pentru toate eventualitățile, inclusiv prin măsuri țintite la nivel european, pentru a reduce impactul potențial asupra cetățenilor și companiilor. Cu toate acestea, doamnelor și domnilor, de asemenea, trebuie să fim pregătiți să luăm în considerare prelungirea perioadei articolului 50 dacă primim o cerere bine justificată din partea guvernului britanic. Vreau să vă reamintesc că răbdarea, răbdarea este o virtute. Ne bazăm pe colaborarea dumneavoastră în toate etapele acestui proces. Așadar, vă mulțumesc călduros pentru toate opiniile, pentru toate contribuțiile și pentru atenția dumneavoastră, domnilor și domnilor. Mulțumesc, doamnă ministru, și vă comunic că am primit două propuneri. Discuția se încheie acum, iar votul se va desfășura astăzi. Passiamo ora alle votazioni, eh, interrompiamoci per un minuto. Facem o pauză de un minut înainte de a trece la vot, pentru a permite colegilor să intre în sală și să-și ocupe locurile.